Reluăm sesiunea plenară și aș dori să vă spun că procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt uh, disponibile dacă nu sunt uh, observate.